pentru noi. Și trebuie să uh, subliniez faptul că avem o responsabilitate față de acest cetățeni și de aceea nu pot să sprijin acest lucru. Vă mulțumesc, doamnă Köstinger. Acum începem procedura intervențiilor spontane. Acum are cuvântul prima doamna Roitova. Pane předsedo, jsem nadmíru